Uh, dear colleagues, we're going to make a start. We've paused. Dragi colegi, vom începe. Pentru că ordinea de zi este foarte încălcată, nu putem să așteptăm uh, prea mult să vină uh, colegii, eu mai ales având în vedere agenda imigrației. Deci, uh, dragi colegi, câteva aspecte foarte importante legătură cu adoptarea ordinii de zi. Mai întâi, Comisia ne va face o prezentare în legătură cu al doilea pachet privind migrația anunțat de președintele Juncker pe 9 septembrie. E vorba de măsuri de protecție internațională pentru Italia, Grecia și Ungaria. Punctul 5 Uh, și am votat în uh, joia trecută în plenară legătură cu acest pachet. Mă fi informați acum uh, despre situația înainte de Consiliul din această dupămasă. Președinția ne-a cerut ca acest punct să fie discutat cu ușile închise, pentru că negocierile sunt încă în curs și o reuniune informală a raporturilor din umbră a avut loc săptămâna trecută. Majoritatea grupului au sprijinit um, ideea de a organiza acest uh, punct in, cu ușile închise, deci acest uh, punct va începe la ora 11.30, deci cu ușile închise. Dacă nu veți obiecții, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată, astfel modificată. Doamna Wenberg, vă rog, aveți un punct de ordine, solicitare de respectare a regulamentului? Jag har en fråga angående punkt 5 här, varför man ska ha den... Eh... Da, la punctul 5, domnule președinte. De ce discutăm acest subiect cu ușile închise? De ce publicul nu poate asculta aceste dezbateri? Sunt împotriva ideii de a eh, dezbate acest punct cu ușile închise. Same, similar point and point of order aveți uh, încă observație la același punct, doamnă Maier? Ik maak hier eigenlijk ook uh, bezwaar tegen, tegen het feit... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am obiecții la ideea ca acest punct să fie discutat cu ușile închise. Săptămâna trecută, în urma unei dezbateri extraordinare, Parlamentul European a votat pentru propunerea Comisiei. Deci nu înțeleg de ce acum să dezbatem subiectul uh, Um, cu ușile închise. Noi considerăm că este foarte important ca această dezbatere esențială să aibă loc uh, în public. Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, vă voi răspunde acum amândurora. Este, e vorba de un debriefing cu ușile închise, nu e vorba de o dezbatere. Vom fi informați în legătură cu situația negocierilor și grupurile politice, adică majoritatea coordonatorilor au fost de acord ca această informare să aibă loc ușile închise. Deci nu va avea loc o dezbatere, vom fi doar informați de um, negocierile între miniștrii um, pentru justiție și afaceri interne. Dacă nu organizăm această informare cu ușile închise, nu vom fi informați. Așa că eu aș recomanda să acceptăm că uh, această, acest debriefing, această informare să aibă loc cu ușile închise. Deci recomand să facem acest lucru. Dacă nu aveți alte obiecții și nimeni are nimic de adăugat, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. E vorba de profilul lingvistic um, al reuniunii. Nu va fi disponibilă astăzi interpretare în daneză, letonă și uh, irlandeză și după masă și mâine nu, va fi disponibile, nu vor fi disponibile limbile croate și irlandeză. Acum, um, informare de la reuniunea coordonatorilor. Domnul Kirchhoff a fost numit raportor pentru raportul privind mecanismul de realocare de criză conform sistemului de la Dublin și vă întreb uh, dacă Comisia este de acord uh, cu această recomandare mm, de numire a raportorului. Bun, deci se acceptă. Al treilea punct de la anunțurile președintelui va avea loc un vot electronic astăzi la ora 17. Uh, vă rog să vă aduceți cardurile de vot cu dumneavoastră. Acum, dragi colegi, trecem la dezbaterea comună, așa cum am spus, și Începem cu punctul 3. E vorba de mecanismul de realocare de criză și mecanismele care determină statul membru responsabil pentru examinarea unei cereri de protecție internațională um, depusă de un, într-un stat membru de um, o persoană dintr-un stat terț uh, sau de un apatrid. Aș dori mai întâi să vă dau câteva informații în legătură cu modul în care vom organiza dezbaterea. Vom asculta mai întâi o prezentare a Comisiei, deci o prezentare privind al doilea pachet privind migrația anunțat de președintele Juncker pe 9 septembrie. Voi da mai întâi deci cuvântul Comisiei, apoi colegilor din Comisie care doresc să iau cuvântul, mai întâi coordonatorii și raportorii privind raportul strategic privind abordarea holistică a migrației, apoi raportorii din umbra și apoi vom asculta prezentări privind două. Deci vom ascultăm prezentări privind cele două acte legislative. Deci Comisia ne va prezenta proiectul de regulament privind mecanismul de realocare de criză și punctul 4 um, procedura comună um, pentru protecție internațională deci vom asculta mai întâi prezentările comisiei. Domnul Rușen va face aceste prezentări. Vă rog, aveți cuvântul și apoi voi da cuvântul coordonatorilor și apoi și celorlalți membri ai comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă bine am înțeles, voi prezenta mai întâi mecanismul de realocare și lista um, statelor de origine și apoi, după dezbatere, vom prezenta restul pachetului, da? Da, este modalitatea de a structura dezbaterea, ca să știe colegii că a doua, în a doua parte a dezbaterii va avea loc prezentarea documentelor nelegislative și apoi, în a treia parte a dezbaterii, se va discuta despre situația la granițele externe. Deci, o structurăm astfel dezbaterea în trei părți. Deci mai întâi discutăm despre mecanismul de realocare de criză. După cum știți, am propus un mecanism permanent alături de soluția temporară pentru cei 120 de mii de refugiați care trebuie realocați pentru a face față situației din această vară. Am încercat să găsim o soluție ad hoc cu un mecanism de realocare temporar negociat dificil în Consiliu. Acum dorim un mecanism de criză permanent, deci un mecanism permanent pentru a evita ca de fiecare dată când apare o criză să trebuiască să um, aducem în urgență o soluție și să care să trebuiască negociată cu rezistența pe care am constatat tot din partea statelor membre. Cu acest uh, mecanism permanent, pe baza articolului 78.2 din tratat, deci insist asupra acestei teme juridic pentru că celălalt uh, mecanism dădea doar uh, prerogative limitate Parlamentului European. Aici, în cazul mecanismului permanent, acesta se aplică conform codeciziei și deci uh, credem că este în avantajul Parlamentului acest mecanism. Propunem ca Comisia să aibă prerogative um, delegate să um, declanșeze mecanismul atunci când consideră că o situație este critică, deci când un stat membru se află într-o situație critică de presiune extremă și când sistemul de azil în acel stat membru chiar dacă um, mecanismul de acest stat membru de mecanismul de azil din acest uh, stat membru funcționează conform regulilor. Deci mecanismul se declanșează dacă un stat membru suferă presiuni, chiar dacă statul membru respectiv uh, se achide de obligațiile sale conform regulilor. Deci am creat un mecanism de distribuție mm, care este similar cu cel propus conform uh, programului temporar de realocare care va fi discutat în această după masă, dar statele membre au refuzat această ă, formulă, de aceea dorim să avem un sistem permanent. Am stabilit patru criterii, populația, în proporție de 40%, PIB-ul în proporție de 40% din total, numărul solicitanților de azil per capita 10% din total și situația șomajului 10% și am adăugat un mecanism uh, cu limită maximă pentru a evita ca impactul um, imigranților acceptați să nu aibă un impact prea mare asupra șumajului, asupra ratei șomajului. Considerăm că este o propunere echilibrată și contăm pe sprijinul dumneavoastră ca această propunere să avanseze cât mai rapid. În Consiliu ne vom uh, confrunta cu multă rezistență față de acest uh, um, program de realocare, așa că avem nevoie cu adevărat de sprijinul dumneavoastră. A doua um, propunere legislativă include lista țărilor terțe de origine. După cum știți, statele membre pot, conform achilului privind azilul, să aibă propria lor listă națională. Până acum, 12 stat membru au o listă cu țări de origine, dar există divergențe între listele statelor membre și considerăm că, având în vedere fluxul important de solicitanți de azil din Balcanii Occidental, este interesul nostru să accelerăm procesul, având în vedere că cei care vin din Balcanii occidentali uh, uh, vin în masă atunci când solicitanții de azil vin dintr-o țară de, care nu este de pe listă, acest lucru nu înseamnă că cererea uh, lor nu va fi uh, uh, nu va fi studiată dar uh, dacă persoana este de pe lista respectivă, beneficiază de procedura accelerată. Am propus să excludem șapte țări pe această listă, cinci dintre care au fost considerate țări candidate, Albania, uh, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia, Deci faptul că acestea sunt țări candidate um, este un element important, un factor important pentru că ele trebuie să respecte criteriile de la Copenhaga în ceea ce privește democrația, statul de drept, drepturile omului și respectul și protecția minorităților. Și am adăugat două țări, și anume Bosnia-Herzegovina și Kosovo. Tot pe baza faptului că că nu prea, uh, că solicitările de azil din această țară nu sunt uh, recunoscute ca atare. Comisia va continua să monitorizeze cu atenție situația din aceste țări. Am propus un mecanism rapid de scoaterea unei țări de pe listă. Deci propunem să adoptăm lista conform codeciziei, dar ca să putem uh, să scoatem o țară de pe listă, trebuie să facem acest lucru rapid. Dacă dintr-o dată șeful de stat dintr-o astfel de țară ia o decizie care este în dezavantajul presei sau minorităților sau mai departe, trebuie să reacționăm rapid și să scoatem de pe listă țara respectivă. Am propus un mecanism de suspendare cu act delegat, adică Consiliul și Parlamentul European pot să se opună acestei suspendări, dar trebuie să acționăm rapid, deci nu trecem din nou prin procedura de codicizie pentru a scoate țara de pe listă, ci putem să o facem rapid prin uh, act delegat. Și apoi, dacă Comisia consideră că suspendarea trebuie să devină permanentă, atunci facem o propunere legislativă și trecem la procedură ordinară. Deci avem deci uh, un mecanism de salvgardare pentru a suspenda o țară de pe listă atunci când trebuie să acționăm rapid. A fi pe lista de țări nu înseamnă că uh, solicitarea de azil nu va fi uh, studiată, doar că va fi supusă unei proceduri mai rapide. Solicitanții din Balcanii Occidentali anul acesta sunt aproximativ uh, 70% din totalul cererilor, deci reprezintă o povară majoră asupra sistemului de azil și trebuie să ne concentrăm pe cei care au cu adevărat nevoie de protecție internațională și să luptăm împotriva abuzurilor asupra sistemului de azil. De aceea am făcut această propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Very much and thank you for being... Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați făcut o prezentare atât de succintă. Acum dau imediat cuvântul coordonatorilor în legătură cu acest mecanism permanent și lista țărilor terțe. Are mai întâi cuvântul Birgit Sipel. Chair, fully appreciate. Mulțumesc că uh, apreciez ideea de a structura această dezbatere. Pe de altă parte, aceste puncte sunt legate între ele, așadar a vorbi despre mecanismul de relocare, având în vedere că pentru un moment situația este destul de haotică în ceea ce privește fluxurile de migranți, E bine, cred că este important să subliniem că o parte din funcționarea mecanismului de relocare nu ține numai de acceptarea responsabilității statelor membre, ci și de faptul că trebuie să ne asigurăm că toți migranții care sosesc sunt înregistrați. Trebuie să ne asigurăm că toți migranții sunt înregistrați și apoi putem avea o bază bună pentru relocare. Și apoi avea o bază bună pentru relocare este un lucru important. Acum, în ceea ce privește lista țărilor origine, este interesant să auzim că e nevoie de o posibilitate de a putea scoate o anumită țară de pe listă. În același timp, citind, citesc în propunerea Comisiei că dacă că într-unele din țările care se află pe această listă, presa, este, presa suferă presiuni și atunci mă întreb de ce sunt ele pe această listă. S-a spus că unele din aceste țări sunt țări candidate și trebuie să respecte criteriile de la mm, Copenhaga, dar nu sunt încă membre ale Uniunii Europene și asta, printre altele, pentru că, în realitate, de fapt, nu respectă aceste criterii de la Copenhaga. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți pentru că dacă spunem că pe hârtie, da, respectă criteriile de la Copenhaga, ar însemna, de fapt, să deschidem uh, cale liberă întrebării de ce nu au fost acceptate încă în Uniunea Europeană. Și o ultimă observație. Dacă vorbim despre proceduri accelerate, acest lucru este corelat cu directivele din pachetul uh, privind azilul legate de procedura de primire și de acordare a protecției și atunci trebuie să ne asigurăm că toate statele membre au implementat deja aceste proceduri de primire și de verificare a solicitării de azil. Dacă nu, atunci cum putem vorbi despre accelerarea procedurii dacă uh, nu există, nu sunt implementate cu adevărat aceste proceduri în conformitate cu pachetul privind asilul. Deci trebuie să ne asigurăm că nu decidem în legătură cu o singură măsură, ci ne asigurăm că măsurile sunt bine legate între ele și funcționează împreună. Numai așa ne putem asigura că avem un pachet bun și nu numai niște piese ale unui puzzle care nu funcționează bine împreună, nu funcționează corect. Mulțumesc. Am structurat uh, această dezbatere în felul pe care vi l-am explicat, dar asta nu trebuie să vă oprească să faceți trimiteri de la un subiect la altul. Acum Camilia Ernst. Um. Mulțumesc mult. Uh, sigur că este important să acționăm în momentul de față, să acționeze Comisia, să acționeze Parlamentul European și este bine că suntem implicați. O altă soluție nici nu ar trebui să intre în discuție. În ceea ce privește mecanismul de relocare, da, sigur, este important să participe la el mai multe țări. Mi se pare un lucru corect și mi se pare corect să existe și o anumită cotă. Dar mi se pare că o cotă care se ghidează după niște criterii atât de înguste, care țin doar de statele membre, mi se pare mult prea, mi se pare pur și simplu insuficient, adică nu are niciun rost să împărțim numărul la 28. Trebuie urgent să discutăm și despre existența unor comunități mari. În Germania, de pildă, există o comunitate siriană deosebit de importantă. Deci, în acest sens, sigur că este potrivit ca acolo, din această uh, regiune, să fie aduși oameni care își au practic rudele acolo. În alte părți nu este la fel de logic. Trebuie să ne uităm la locul acesta, să-l analizăm și să vedem și ce își doresc refugiații, pentru că dacă analizăm aceste lucruri în Europa, sigur vom avea în continuare acest fenomen de migrație. Acesta este prima mea critică. A doua ar fi că, indiferent ce hotărâm aici, trebuie să fie un lucru obligatoriu. Și dacă este obligatoriu, atunci, sigur, lucrurile funcționează. Pentru că dacă ne bazăm pe voluntariat, nu cred că vom ajunge nicăieri. Un alt lucru important este un sistem comun de azil, să ajungem la o armonizare. Armonizarea sistemului de azil este un lucru imperativ, mai ales că unele țări nu au un asemenea sistem. Nu trebuie să acceptăm această situație și cred că aceste lucruri nu au fost suficient accentuate în discuții și în documente. Încă ceva Mie mi se pare că avem aici o dovadă că Dublinul este mort. Sistemul Dublin este mort. Sigur că putem să scriem deasupra că vrem să-l înviem, că vrem să recreăm contextul, dar din punctul meu de vedere sistemul de la Dublin este mort. Uh, și mă, înțelege, mă înțelegeți, încerc să, să văd de ce continuăm să aplicăm acest uh, sistem de la Dublin în condițiile în care există atâtea contradicții. Eu cunosc destul de bine Balcanii de Vest, cunosc multe țări de acolo. Și nu respectă sub nicio formă Copenhaga. Colega mea a spus-o deja, nu vor face nici în continuare sunt țări care nici nu măcar nu se țin pe picioare, nici măcar nu au existență concretă, cum ar fi de de Kosovo. Care sunt criteriile în baza cărora ați hotărât că uh, în aceste țări uh, refugiații ar fi în siguranță. Care sunt criteriile și cum uh, reacționați față de rom? Dacă mie îmi spuneți că în Kosovo romii nu sunt discriminați și că nu există persecuții, dacă vreți să-mi spuneți lucrul acesta, vă rog frumos, dovediți-l. Dacă îmi dovediți acest lucru, vă propun pentru premiul uh, cel mai important al Germaniei. Sunt țări care au probleme cu minoritățile și aș solicita de acum să existe un mecanism uh, pentru romii din Kosovo, dar și din alte țări. Cred că, din acest punct de vedere, uh, sistemele, uh, sistemul nu ne garantează niciun caz că aceste țări sunt sigure și că refugiații pot duce vieți cât de cât sigure și demne în aceste țări. Thank you. Next. Președintele, mulțumesc. Acum uh, Cecilia Wickstrom. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu conceptul acestei liste sigure de țări de origine și profit de această ocazie pentru a felicita Comisia, pentru că a subliniat în mod consecvent că orice implementare a acestei dispoziții trebuie să se facă cu respectul, uh, cu respectarea dreptului individual la azil și că lista și conceptul de țări sigure nu pot în niciun fel să limiteze acest drept fundamental. Mă bucur să aud acest lucru, că acest lucru a fost subliniat de Comisie și aș vrea încă o dată să atrag atenția asupra acestui fapt. În calitate de raportor al revizuirii uh, uh, acordului Dublin, uh, trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că acest regulament nu ne poate ajuta acum în această situație și vedem foarte clar care sunt uh, punctele slabe, evidente, ale acestui instrument legislativ. Din păcate, a fost nevoie de o criză atât de enormă pentru ca statele membre să-și dea seama de greșeală. Și notez că încă um, câteva state membre trăiesc în această um, negație și nu vor să um, privească realitatea în față. Am astăzi trei întrebări către comisie pentru a clarifica mai multe aspecte ale propunerii, pentru a avea o mai bună înțelegere asupra ei. Mai întâi la articolul 33a, la ultima frază de la aliniatul 6. Acolo este o regulă care spune că numărul minim de persoane care pot fi relocate în conformitate cu măsurile de urgență nu trebuie să depășească 40% din um, numărul de uh, cereri introduse în satul respectiv în uh, ultimele șase luni. Dacă înțeleg corect această procedură, aceasta ar putea să dureze cam 2 ani. Putem să luăm un exemplu ipotetic și să facem un calcul matematic, dar nu o să vă plictisesc cu, alta, cu asta. Și o să trec direct la concluzia că în acest mod procedura de relocare ar deveni insuficientă pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie de asistență. Pentru că dacă ne uităm la acești factori și dacă combinăm aceste fraze, înțelegem că uh, numai puține persoane până la urmă vor ajunge să fie relocate. A doua întrebare. Pentru selectarea persoanelor care uh, vor uh, face obiectul unui mecanism de relocare. Dacă înțelegem uh, propunerea comisiei, rolul EASO ar trebui să fie unul consultativ. Am încercat să reflectăm la acest lucru în cadrul grupului uh, meu și am dorit să propunem un rol întărit al EASO uh, care să primească poate chiar responsabilitatea de a se ocupa direct de procedura de selecție în cooperare cu autoritățile naționale, bineînțeles, pentru că astfel statele membre uh, care primesc uh, solicitanți de azil în virtutea mecanismului de relocare să se asigure că uh, nicio altă, niciun alt factor implicat nu s-a ocupat de această um, selecție. Danemarca, Norvegia, Islanda și Elveția sunt țările care sunt asociate în conformitate cu regulamentul de la Dublin. Ce se întâmplă cu ele? Pot să mm, nu participe? Dacă se aprobă acest mecanism, um, aceste țări Uh, vor trebui și ele să accepte solicitanți de azil în conformitate uh, cu uh, mecanismul de relocare și, și ele vor fi obligate să plătească acel procent din PIB sau nu li se va cere să participe la procesul de relocare. Iată cele trei întrebări. Președintele, mulțumesc. Ne vom, vom da din nou cuvântul comisiei după ce vom discuta aceste trei subiecte. Dau cuvântul acum membrilor. Eh, jag tänker den situation som vi ser idag i Europa visar väldigt tydligt på att Dublin... Doamna Post, mulțumesc. Având în vedere situația din Europa, este clar că uh, regulamentul de la Dublin uh, și-a încetat activitatea și mă bucur că Comisia a profitat de această ocazie pentru a revizui acest act. Sper că uh, Singura soluție logică va fi ca Dublin să fie anulat și oamenii să poată să-și aleagă unde vor să beneficieze de protecție. În același timp, în, între timp, cred că această propunere a unui mecanism de relocare este esențială pentru că persoanele care ajung într-un stat membru să uh, își vadă dosarele tratate într-un mod cât mai corect. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre își acceptă responsabilitatea. Și nu cred că trebuie să lăsăm pe nimeni să se sustragă acestei responsabilități. Și aș vrea să văd care sunt motivele care ar putea fi justificabile pentru a fi scutit de această responsabilitate? Nu cred că poți să, pur și simplu să invoci faptul că nu ai destul, destui bani. Propunerea nu ia în considerare suficient drepturile individuale și refugiații, solicitanții de azil individual par să nu aibă niciun fel de drept. Dacă solicitanții de azil nu au niciun drept, atunci ceea ce li se întâmplă pur și simplu este că sunt deportați și nu se pot opune și mă întreb cum se vor lua în considerare nevoile și drepturile individuale ale acestor persoane în mecanismul de relocare pentru a ne asigura că drepturile lor nu sunt uh, minimalizate sau nu sunt încălcate. În ceea ce privește țările sigure de origine, aceste țări care se consideră a fi sigure, ei bine, eu aș spune că în măcar trei sau patru din aceste șapte țări condițiile nu sunt sigure pentru romi. Da, nu suferă bombarda bombardamente, nu sunt uciși uh, în stradă, însă sunt supuși unor tratamente care sunt sub demnitatea umană. Și acești romi au fost cetățeni ale acestor țări de decenii, însă în urma războaielor au fost uh, transportați dintr-o țară în alta. Și atunci cum ne putem asigura că uh, dosarele lor de solicitare de azi. Um, Președintele, mulțumesc. Voi, opri, voi um, închide acum lista pentru această primă secțiune. Dacă nu vă auziți numele în această secțiune, veți fi incluși în lista următoare. Acum, doamna Borg som jag skulle vilja ta upp har, har sagts, jag ska inte upprepa. Doamna Bjork, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. Uh, toate lucrurile pe care vreau să le spun au fost deja spuse, așa că nu voi repeta aceleași argumente. Dar vreau să subliniez ceva ce a spus și um, Soraya Post cu privire la acest mecanism de relocare și uh, asupra faptului că uh, Uh, dorințele individuale și nevoile individuale trebuie să fie și ele luate în considerare într-un mod uh, sau altul și acest lucru lipsește. Se vorbește numai despre legătura familială, însă trebuie să vedem cum putem lua în considerare și dorințele și preferințele individuale ale acestor persoane, pentru că dacă uh, nu vom pune sub semnul întrebării regulamentul de la Dublin. Dacă nu vom vorbi și despre aspectele juridice ale migrației, suntem încă foarte departe de găsirea unei soluții holistice. Și ne va fi foarte greu să luăm niște decizii corecte. Chiar dacă avem un progres, trebuie să existe niște um, modalități legale de a, de a migra. Este vital. Uh, Acum, lista țărilor sigure. S-au spus foarte multe lucruri despre asta. Nu putem susține această listă. Credem că fiecare uh, persoană are dreptul să-i fie uh, analizată situația pe teritoriul țării pe care se află, indiferent de unde vine. Nici ASO, nici Consiliul nu au fost de acord ca Turcia să fie pe această listă. 23,1% din uh, solicitările de azil vin chiar din această țară, deci Turcia nu ar trebui să se afle pe această uh, listă. Mulțumesc, doamna Winberg. Mulțumesc foarte mult. Am câteva întrebări legate de propunerea Comisiei cu privire la mecanismul obligatoriu de relocare. Acest mecanism va fi aplicat într-o situație de criză. Care este definiția pe care o dă Comisiei acestei situații de criză? Există o definiție? Uh, putem să vedem cum definim astfel de criză până când ne vom confrunta cu încă una? Apoi țările care trebuie să respecte criteriile de la Copenhaga. E bine, respectarea acestor criterii criterii este discutabilă chiar în cazul unor state membre. Trebuie să aplicăm niște standarde atât de înalte pentru a considera o țară ca fiind o țară sigură de origine? Nu ne putem uita la definirea drepturilor omului conform Națiunilor Unite. Nu știu de ce trebuie aplicate etichetele de la Copenhaga. Mulțumesc foarte mult. Acum Silvi Ghiom, vă rog. Mulțumesc. Îmi cer scuze pentru întârziere. Într-adevăr, o listă de țări sigure care au însă o istorie lungă și haotică. Într-adevăr, am vorbit deja despre acest uh, subiect în 2013, când s-a reformat această procedură, s-a uh, eliminat acest concept al um, țărilor sigure atunci și cred că a fost o alegere asumată, colectivă și pragmatică. Totuși, această directivă include niște elemente mm, de coordonare care cred că sunt importante Um, se fac uh, precizări privind modul de stabilire a listelor și sursele, de, sursele informațiilor utilizate și asupra modalităților și garanțiilor procedurale suplimentare pentru solicitanții respectivi. Precizez acest lucru pentru că în propunerea comisiei se vorbește, bineînțeles, despre respectarea elementelor din această directivă, mai ales în ceea ce privește drepturile și garanțiile procedurale. Cu toate acestea, Trebuie să constatăm că de la punerea în aplicare la nivel național a directivei, care conține aceste referințe la țările sigure, aplicarea rămâne una destul de um, variată, atât în ceea ce privește înțelegerea conceptelor, cât și în ceea ce privește um, considerarea acestor țări. Am auzit ce a spus doamna Sipăl în ce privește criteriile de la Copenhaga. Uh, și sunt de acord cu aceste observații și aș mai adăuga două puncte de întrebare, două, două întrebări legate de cazul Turciei, cum s-a spus și mai devreme, în vedere că gradul de eh, recunoașterea este de 25%, jur de 25% și mai ales în ceea ce privește retragerea unei țări de pe lista țărilor de origine sigure și aplicarea la nivel național. Dacă o țară din această listă este retrasă uh, în urma unei schimbări uh, bruște. Ce se întâmplă în plan național dacă această țară făcea parte din, din listele naționale? Asta înseamnă în mod automat că această țară trebuie uh, scoasă și de pe listele naționale. Cred că trebuie să explicăm și această noțiune. Mulțumesc, Silvi. Urmează doamna Velero. Eh, s-au spus deja suficient de multe, voi eh, continua eh, să evoc anumite aspecte care mi se par deosebit de importante. Deja s-a spus că trebuie să ne concentrăm uh, pe dezideratele și preferințele indivizilor care caută azil atunci când vorbim despre relocare. Am discutat acest lucru de curând și mi s-a părut că Comisia împărtășea viziunea Parlamentului asupra acestui lucru. Cei care au nevoie de azil au anumite preferințe care trebuie luate în calcul și astfel se poate evita al doilea val de migrație. Când Consiliul a luat cuvântul, mi s-a părut o viziune negativă privind acest punct, după cum a spus Soraya Post mai devreme. Practic devine o fel de deportare către o țară în care refugiații nu se simt acasă. De aceea aș dori să știu dacă Comisia împărtășește punctul de vedere al Parlamentului așa cum a fost exprimat și anume că trebuie luate în calcul și solicitările refugiaților acolo unde acest lucru este posibil. Uh, în ceea ce privește țările sigure de origine, deja s-a menționat de multe ori și vedem cu toții situația din Turcia, de pildă, unde libertatea presei nu este într-o situație ideală și unde uh, foarte multe uh, decizii au fost încălcate. Comisia a spus că nu vor fi multe țări, dar că trebuie să avem o abordare rapidă. Ideea este că uh, Turcia trebuie luată în calcul dar până când situația este lămurită. Ce părere are Comisia despre acest aspect? Comisia a spus de asemenea că trebuie să ne concentrăm asupra celor care fug de război în momentul de față și bineînțeles că sunt de acord cu acest lucru, dar ce facem atunci cu cei care sosesc și care nu fug de război sau de conflicte, ci care fug din alte motive, pentru că mm, sunt mulți oameni din această categorie și trebuie să găsim soluții legale pentru acești oameni care vor să vină și să lucreze în Europa. Ei nu uh, sunt luați în calcul de me- mecanismul de relocare, dar trebuie să ținem seama de ei uh, pentru a avea o privire de ansamblu a ceea ce se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât de concis pot și mă voi concentra asupra mecanismului de relocare. Este clar că ceea ce propune Comisia este un pas în direcția corectă dar nu putem privi acest lucru într-un gol, fără să privim ansamblul. Nu va funcționa decât dacă reușim să schimbăm Dublin într-un mod coerent și care să poată să aducă rezultatele pe care ne dorim cu toții. Uh, spunem deja de mult timp acest lucru că trebuie să schimbăm uh, Dublin și aceste soluții diferite sunt legate între ele. Nu există o soluție care să poată fi analizată fără a lua în calcul contextul și impactul asupra celorlalte soluții. Aș dori să pun uh, Comisiei câteva, uh, chestiuni, câteva întrebări legate de uh, relocare. Comisia spune că mecanismul de relocare propus va fi aplicat în caz de urgență. Poate Comisia să ne lămurească și socotește a fi un caz de urgență. Este o urgență pentru întreaga Uniune Europeană sau o urgență pentru unul dintre statele membre. Spun acest lucru pentru că în trecut au existat situații în care o țară, un stat membru, și mă refer aici la Malta, a vorbit despre o situație de urgență pe insulă care nu a fost socotită situație de urgență pentru întreaga Uniune Europeană? Aceasta ar fi eh, o întrebare altă întrebare se referă la criteriile menționate de comisie. Comisia spune că mecanismul se bazează pe patru criterii. Populația, PIB-ul, eh, rata de șomajul și uh, refugiații pe cap de locuitor. Din păcate, Comisia nu menționează dimensiunea statelor membre. Mă interesează opinia Comisiei, pentru că, după părerea mea, capacitatea statelor membre este deosebit de importantă și trebuie să fie inclusă în aceste criterii de apreciere. Mulțumesc! Mulțumesc! Keller urmează acum Mulțumesc, uh, mulțumesc uh, Comisiei pentru schema de relocare permanentă. Cred că important este să realizăm acest lucru, pentru că nu putem să continuăm pur și simplu să uh, avem o schemă după alta, o situație de urgență după alta, avem asta săptămâna asta, săptămâna viitoare, cine știe ce mai urmează, pentru că există o situație și situația evoluează, însă avem nevoie de o schemă permanentă pentru asemenea situații de urgență Asta cer de la Consiliu și noi, bineînțeles, de la Parlament vrem să fim colegislatori în această privință. Sunt de acord cu colegii care au spus că priorit libertățile și interesele refugiaților trebuie luate în calcul, pentru că altfel nu vom putea preveni o a doua mișcare. Și de asemenea, de la uh, Consiliul și de la Comisie am văzut o abordare care este total greșită, pentru că subminează drepturile refugiaților și al refugiaților uh, despre care uh, știm deja că sunt integrați în sistemul noastră de azil. De aceea, mulțumesc foarte mult deci trebuie să monitorizăm exact legislația care trebuie schimbată în baza unei uh, hotărâri de urgență. Deci este foarte important, măsurile represive nu ajută, subminează drepturile oamenilor. Vorbeam de ref, uh, refugiați foarte normal și refugiați care sunt recunoscuți. Nu putem să permitem ca drepturile lor să fie subminate. Trebuie să ne asigurăm că atât țările gazde cât și refugiații să profite de decizie. Și, sigur, după cum au spus deja colegii, putem face ceva în privința hotărârilor refugiaților. Trebuie să fim deschiși și trebuie să fim primitori, pentru că dacă o țară spune nu vrem refugiați, este clar că nimeni nu vrea să se ducă în țara respectivă, pentru că oamenilor le este frică. Dacă țările s-ar spune vă sunteți bineveniți, vom face un efort pentru a vă primi cum se convine și pentru a vă integra, integra și a face da, uh, incluziunea, situația s-ar schimba radical. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Holmeier nu este uh, gata, așa că o să-i dau cuvântul lui Kirkos. Uh, vorbim despre hotspots, este un lucru foarte important în toată această procedură a registrării, a lucrării solicitărilor. Uh, hotspots au existat întotdeauna, dar de pildă la noi, noi nu am văzut așa ceva, nu știm unde se află. Ne-ar interesa să aflăm mai multe despre ele. În al doilea rând, după ultimele evoluții, Există mecanismul provizoriu, mecanismul special și uh, acum mai avem și anumite indicații legate de cifre. Eu aș vrea să știu de la Comisie ce se întâmplă dacă anumite țări pur și simplu vor uh, refuza mecanismul permanent și pe cel extraordinar. Ce se întâmplă în această situație? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chircos. Mulțumesc domnule Haleaho. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în finlandeză. Întrebarea mea se leagă de aceste țări sigure de origine și de definiția lor. Comisia este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o abordare comună față de aceste țări de origine foarte importantă, cum ar fi Irakul și Somalia și a regiunilor din jurul acestor țări pentru că interpretările statelor membre sunt foarte diferite. Unele țări membre consideră că anumite zone din Irak și din Somalia sunt suficient de sigure pentru a nu accepta refugiați din aceste zone chiar dacă în general acești oameni sigur merită protecția. foarte mulți irachieni și somalezi au venit uh, în Germania, Danemarca și Suedia spre Finlanda. Chiar dacă s-au înregistrat inițial în prima țară sigură. Acești refugiați spontani și mutările lor pun în pericol premisele sistemului Schengen statele membre sunt obligate să introducă controle la granițe pentru a putea controla aceste mișcări. Mulțumesc! Ultimul vorbitor despre îi voi da cuvântul, apoi voi da cuvântul doamnei Holmeier și apoi cei doi uh, raportori uh, abordării holistice vor avea cuvântul. Toți ceilalți vor vorbi în următoarea sesiune, pentru că mai avem două dezbateri în această secțiune vă rog să respectați această sugestie. Deci, ultimul vorbitor de pe listă este domnul Dupre. Gerard, ai cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea o continuă pe cea Cecilii, la care de altfel subscriu. În primul rând, am auzit că Dublin a murit. Uh, ca urmare a uh, dispozitivului permanent care se aplică acum. Dar dacă citim bine dispozitivul, doar 40% dintre cei care vor veni pe teritoriul unei țări membre vor putea fi localizați, ceea ce înseamnă că 60% vor rămâne în sarcina țării în care vin. Deci dacă mâine am 200 de candidați refugiați care vin în Italia, 200.000, 80.000 vor putea fi uh, relocalizați și 120.000 vor rămâne în sarcina autorităților din Italia. Acesta este dispozitivul. Deci solidaritatea este o solidaritate de 40%. Și vreau să subliniez acest lucru pentru că mi se pare că trebuie să uh, evităm accesele lirice din păcate, există o anumită sarcină care rămâne asupra unor țări și aflăm că mai puțin de jumătate merg în celelalte țări membre. Bun. O întrebare către comisie. Oamenii nu pot fi relocați dacă nu fac parte dintr-o națiune în care 75% dintre cei care au solicitat azil au fost uh, recunoscuți. Uh, de ce 75%? Care sunt țările luate în calcul? Pentru că în dispozitiv doar aceste țări, doar cetățenii acestor țări vor fi eligibili. Bun, în al treilea rând, în ceea ce privește țările sigure, sunt de acord cu existența unui sistem de țări sigure și nu am nicio problemă cu cele mai multe uh, țări de pe Este numai una mm, ridică semne de întrebare. Este vorba despre Turcia. Dacă vă uitați la cifre, numărul de solicitări uh, recunoscute pentru fosta Republică Macedonia este de 0,9%, Kosovo 6%, Muntenegru 3%, uh, pentru Serbia mai puțin de 2%, dar aproape 24% pentru Turcia. Așa că vă pun întrebarea, mai ales că Turcia Turcia în momentul de față este condus de un megaloman destul de războinic uh, care, face, care se războiește cu propria populație pentru a fi reales cu o majoritate absolută. Și deci mi se pare uimitor să trimitem acest semnal în condițiile de față. O altă întrebare către comisie. Va trebui să-i transferăm pe oameni din țara în care au sosit către țara de relocare. Uh, de ce documente au nevoie, cine le va emite aceste documente, aceste vize de tranzit, cine va hotărâ tipul de document care să le permită să treacă granița. În sfârșit am văzut că actele delegate pe din partea Comisiei sunt extrem de importante și cred că uh, vom avea ocazie să discutăm acest lucru într-o manieră aprofundată, pentru că să-i lăsăm uh, Comisiei Puterea să aprecieze toate elementele uh, stabilite aici prin delegație, mi se pare un privilegiu al executivului considerabil. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Holmeier. Domnule președinte, dragi, stimați colegi, în primul rând în ceea ce privește mecanismul de relocare. Aș avea următoarele întrebări adresate Comisiei. Există în statele membre discuții care pun întrebarea cum ă, poate un stat din care sunt mutați refugiați în alte ă, state cât de, din capacitățile proprii trebuie să pună la dispoziție aceste state în care sunt uh, deja refugiații, pentru că altfel ar deveni uh, conflicte mai mari între statele membre și este o discuție mm, pe care trebuie să ne concentrăm pentru a nu crea conflicte și mai mari între statele membre decât cele care există. A doua întrebare în ceea ce privește așa numita mișcare secundară, dacă un refugiat este trimis într-un stat în care nu dorește să ajungă de fapt, el dorindu-și să ajungă în alt țări, cum se gândește Comisia să acționeze în acest sens uh, Mm, pentru a împiedica o a doua mișcare către una alta sau măcar pentru a o controla, pentru că astfel mecanismul de redistribuire nu are absolut niciun semn, pentru că respectiva persoană pleacă a doua zi în altă țară. Și apoi eh, discutăm aici despre solicitații de azil. În anumite state membre, evident în Suedia și în Germania, există solicitări foarte multe. Și mai există și alții, o treime dintre cei care vin, care nu solicită azil, pur și simplu. Deci ideea este cum îi trimite înapoi pe cei care vin la noi pe această cale fără a Uh, fi victimele vreunei amenințări, astfel încât nu sunt eligibili pentru azil. Practic ei nici nu solicită azilul. La fiecare formă de registrare nu doresc să spună că nu sunt solicitați de azil, evită aceste întrebări. Deci nu vorbim aici despre cei care nu vor să se registreze pentru că nu vor să rămână în țara lor de preferință, este vorba despre cei care nu vor să solicite azil, pur și simplu. Uh, iar în ceea ce privește uh, țările sigure, revin și eu la Turcia. Oare Comisia a analizat acei 24%? Pentru că din ce am uh, înțeles eu din cifrele disponibile în Germania, mi se pare că se garantează o protecție subsidiară pentru că o parte dintre acești 24% sunt din uh, zonele de frontieră cu Siria. Uh, de aceea cred că în ceea ce privește Turcia, aceste cifre trebuie analizate foarte strict pentru a se vedea clar unde există anumite probleme și în ce măsură trebuie să discutăm cu această țară partener, mai ales în ceea ce privește combaterea populației kurde de care de dovadă cred că este una dintre problemele esențiale care trebuie luate în calcul atunci când vorbim despre Turcia și în negocierile cu Turcia. Doamna Stevens, vă rog. Dank u wel, voorzitter en collega's. Ik weet dat ik in herhaling val, maar... Știu că uh, repet un lucru care s-a mai spus, dar insist. Uh, în această schemă de uh, relocare este incompletă. Cred că nu am vorbit despre siguranța graniților externe. Și Uniunea Europeană se concentrează pe interesul național. Nu trebuie să se gândească neapărat doar la refugiați pentru că suntem surprinși de lipsa de ambiție a acestui plan. Planul de relocare uh, va provoca nouă fluxuri către Europa Occidentală și este o disproporție în ceea ce privește numărul de refugiați despre care spuneți că trebuie primit. În ceea ce privește fluxurile existente către zona Schengen, nimeni nu se ocupă de acestea, nimeni nu le bagă în seamă. Uh, și nu se aplică uh, rezoluțiile Schengen. Trebuie să creăm proceduri și un set de operațiuni prin care să ne putem exprima solidaritatea cu Grecia și Ungaria. Este alt lucru care a fost uh, neglijat. Și așa numitele hotspot-uri, de Frontex și Uniunea Europeană încearcă să sprijine pe țările uh, cu probleme sunt neglijate. Vorbim despre mai multă Europa, fără să schimbăm și să îmbunătățim regulile existente. Sperăm ca uh, la Consiliul de Ministri să putem adopta o poziție care să sprijine poziția Consiliului Thank you and... Vă mulțumesc. Doamna Curasa Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că Comisia face o propunere pentru un uh, program de relocare permanent. Uh, era absolut necesară și mă bucur că propunerea este supusă cu deciziei. Am mai multe întrebări adresate Comisiei. Cum văd împărțirea responsabilităților între statele membre care relocă uh, imigranți și cei care primesc imigranți. Deci, cine decide câți oameni sunt relocați, pe cine aleg și cine ia decizia până la urmă. Cum funcționează sistemul în practică, având în vedere numărul foarte mare al celor care ajung în Uniunea Europeană? O altă întrebare se referă la copii. Se prevede în sistemul de relocare ceva care, pentru a da prioritate uh, minorilor neînsoțiți, copiilor sau uh, reunificări familiale. Apoi, se propune modificarea listei cu un act delegat, um, conform căror criterii se va considera că mecanismul trebuie activat. Apoi, a patra întrebare este similară cu întrebarea Monicăi ce se întâmplă atunci când o persoană este relocată în alt stat membru. Această relocare este valabilă doar pentru acel stat membru poate circula liber în spațiul Schengen, pentru că problema este că știm că anumite state membre uh, sunt mai interesante pentru uh, refugiați, pentru imigranți decât altele. Deci, dacă <laughs> ei sunt relocați într-un stat membru, dar peste două zile apar în alt stat membru, înseamnă că um, acest uh, program de relocare de facto uh, este un eșec. Bineînțeles că oamenii trebuie să aibă libertatea de a alege, dar în același timp <laughs> mecanismul trebuie să funcționeze. Apoi, în legătură cu lista țărilor sigure. De ce? Comisia propune un sistem de relocare și nu de realocare, pentru că restabilirea este calea juridică de aplicat. Astfel s-ar evita ca oamenii să ia uh, riscul de a călători prin țări uh, de graniță ale Uniunii Europene. Nu înțeleg. Și aș dori clarificări din partea Comisiei în legătură cu țările sigure. Mă bucur că s-a făcut și această propunere uh, și colegii au spus un lucru ciudat. Ehm, Comisia a spus foarte clar că această listă nu aduce prejudiciu evaluării fiecărei solicitări în parte. Deci se va face o evaluare individuală a solicitărilor de azil. Oamenii nu vor fi trimiși în gron apoi în Turcia sau în altă parte. Apoi, o altă întrebare. Având în vedere că anumite state membre deja au propriile lor liste, diferite de lista propusă de comisie, cum se rezolvă aceste situații? A treia întrebare. Ce facem cu Gambia, cu Pakistanul sau alte țări din care vin foarte mulți oameni, e vorba de migranți economici nu de refugiați. Chiar dacă, bineînțeles, toată lumea are dreptul să ceară azil. Comisia va limita lista țărilor sigure pentru returnare doar la țările candidate sau um, veți include și sau veți considera includerea altor țări din care vin imigranți economici și nu refugiați. Mulțumesc. Uh, următorul vorbitor, domnul Poieze. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că mulți colegi au spus deja ceea ce doream să spun și eu. Um, eu sprijin uh, propunerile din al doilea pachet privind migrația pe care îl propune Comisia. Mă bucur și sper că și Consiliul uh, să adopte aceste propuneri. Dacă se întâmplă așa, vor reprezenta un pas important înainte, mai ales acum când observăm că e nevoie de reguli pentru mecanismul permanent de relocare. Regulile sunt echilibrate. Poate rata șomajului, care are o incidență de 10%, ar putea să aibă o incidență mai mare, dar e doar un detaliu. Aș avea o întrebare însă în legătură cu lista țărilor așa numite sigure. S-a spus că dacă solicitantul de azil este cetățean al unuia dintre statele de pe această listă, solicitarea de azil este totuși analizată. Eu aș întreba atunci care sunt avantajele, între ghilimele, uh, în ceea ce privește rapiditatea analizării cererii și deci ce implică această nouă procedură. Eu, în încheiere, doresc să spun că cred că trebuie să facă mult mai multe privind repatrierea uh, pentru cei care nu uh, au dreptul la protecție internațională sau la azil politic. Mai puțin de 40% din cei care trebuiau retrimiși în țările de origine au fost cu adevărat retrimiși. Deci, uh, cred că Europa trebuie să facă mai multe pentru a, a distinge clar refugiații, solicitanții de azil de cei care sunt doar migranți economici. Thank you. Um, Mulțumesc. Și acum dau cuvântul celor doi raportori privind abordarea holistică, uh, doamna Mezzola și doamna Kenghi. Nu ați fost de la începutul dezbaterii prezente în sală. Doriți să luați cuvântul acum sau după celelalte două puncte în dezbatere, la sfârșit, deci? Celelalte două dezbateri vor fi mult mai scurte. Deci, cum doriți? Sau luați cuvântul acum sau la sfârșit uh, pentru a face un fel de rezumat? Doriți să luați cuvântul acum? Bine, atunci vă rog, aveți cuvântul. Doamna Mețola. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul acum pentru că apoi trebuie să plec la altă ședință, deci nu sunt deloc sigură că voi fi aici la sfârșitul dezbaterii. Cred că e un lucru bun că discutăm astăzi acest subiect. Acum, la doar câteva ore înainte de reuniunea ministrilor de interne. examinăm propuneri care vor face obiectul codeciziei, deci Parlamentul este implicat uh, în aceeași măsură ca și Consiliul. E un lucru bun. Și uh, de aceea cred că Parlamentul trebuie să-și mențină rolul de lider uh, în aceste dosare și cred că în această după masă vom afla mai multe despre um, cum va arăta situația. Știm că anumite state membre vor insista asupra unor poziții și asta se va repeta și la summit. Uh, sunt de acord că trebuie să examinăm cu atenție criteriile de relocare ca să nu ne trezim cu un mecanism care să aibă un impact disproporționat asupra anumitor state membre. Dar eu cred că propunerea trebuie acceptată pentru că e așteptată de mult și mecanismul temporar de protecție nu funcționează din cauza obstacolelor juridice. De aceea cred că în sfârșit vom beneficia de un mecanism care va putea funcționa bine. În ceea ce privește preferințele individuale, mulți colegi au spus că nu sunt de acord cu ele, insistă că aceste preferințe ale migranților uh, care vor fi relocați eh, să fie totuși luate în considerare În rezoluția pe care am votat-o acum două săptămâni am spus acest lucru, dar e adevărat că drepturile solicitanților trebuie respectate. Trebuie să fie un element central ale valorii noastre. Dar statele membre nu trebuie să se ascundă în spatele acestor preferințe ca scuză să nu accepte uh, refugiați, adică să spună nu, nu nimeni nu vrea să vină la noi pentru că sistemul nostru de azil nu este uh, suficient de interesant. Deci trebuie să punem uh, presiune asupra statelor membre cu argumente altele decât acesta. Apoi, în ceea ce privește lista țărilor terțe sigure, a fost cerută de mult de um, grupul nostru. Dacă citim uh, rapoartele EASA, ale Agenției uh, pentru Drepturile Fundamentale, vedem că există diferențe mari între statele membre și modul în care evaluează solicitările de azil pe baza relațiilor uh, cu aceste țări. Deci hotărăsc dacă se trimite oamenii înapoi sau nu. Și sunt de acord cu colegii care consideră că trebuie să um, pune mai multă presiune asupra țărilor de origine. Mulțumesc. Eh, grazie, signor Presidente. Io in realtà preferisco intervenire dopo. Doamna Chienge, eh, domnule președinte, eu prefer să iau cuvântul după celelalte două scurte dezbateri. Mulțumesc. Bun, eh, atunci Trecem uh, la uh, răspunsul comisiei um, în urma acestei dezbateri. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. S-au pus vreo 4, 80 de întrebări comisiei. Președintele, da, dar cred că pot fi organizate uh, pe tematici. Voi încerca să răspund la majoritatea, dar, bineînțeles, aceste două propuneri legislative au fost prezentate doar în mare, vom intra în detalii mai târziu în, uh, în comisii. Domnul președinte, anumiți membri v-au pus întrebări detaliate și poate ar fi mai bine să ne trimit, să răspundeți în scris la aceste întrebări pentru că sunt întrebări importante. Da. Voi încerca să răspund la majoritatea acum și rămân la dispoziția dumneavoastră dacă aveți alte întrebări. În legătură cu hotspoturile și importanța acestora pentru relocare, pentru programul de relocare, este evident pentru noi că avem nevoie de sprijinul agențiilor Frontex, EASA și Europol și statele membre în linia întâi pentru a sprijini deci aceste state membre pentru ca sistemul de relocare să funcționeze. Și tocmai asta facem acum cu Italia și Grecia. Trimitem staff acolo și avem uh, uh, o echipă în Catania, în Sicilia și alta în Pireu, în, în Grecia și acolo se coordonează um, acțiunea agențiilor uh, prin echipele respective pentru ca oamenii să fie înregistrați, să li se ia amprentele digitale și apoi solicitările să li se proceseze conform legislației europene. Deci acesta este un element cheie și investim multe resurse în uh, acest uh, element pentru ca sistemul să funcționeze. La întrebarea dacă a murit sau nu sistemul de la Dublin, cred că este o întrebare filozofică în realitate, sistemul de la Dublin nu a murit. Încercăm să modificăm sistemul de la Dublin, um, să-l reparăm cu un mecanism uh, permanent de relocare, tocmai pentru a ameliora sistemul de la Dublin. Dar principiul de a returna oamenii în țările în care prin care au intrat în Uniunea Europeană va continua să existe. Noi însă creăm acum un mecanism de relocare pentru a ajuta statele membre să facă față presiunii care se confruntă conform sistemului de la Dublin, dar principiile din el rămân valabile. De ce? Pentru că solicitanții de azil nu au dreptul să aleagă țările în care doresc să meargă. Dacă fug ca să-și salveze viața, ajung în Europa, Europa îi va proteja. Dar a fi solicitant de azil nu înseamnă că ai dreptul să alegi să mergi în Germania sau în Suedia. Și acesta este sensul propunerii privind sistemul de relocare. Este un element foarte important în legătură cu circulația secundară. Dacă permiți circulația secundară, atunci relocarea nu mai funcționează. Și nici sistemul de la Dublin nu mai funcționează. Deci trebuie să ne asigurăm că aceste, aceste mișcări secundare, aceste deplasări secundare sunt limitate la maxim. Ce înseamnă acest lucru în legătură cu preferințele solicitanților de azil? Unii deputați spuneau, da, de, solicitanții ar trebui să aibă dreptul să aleagă. Nu, nu au dreptul să aleagă în ce țară doresc să meargă. Dacă nu, veți vedea că vor merge toți în Germania și în Suedia. Și nu considerăm că acesta este o soluție corectă pentru aceste țări. Deci ținem cont de preferințele solicitanților de azil pe baza unor criterii obiective, cum ar fi cunoștințele lingvistice. Dacă persoana vorbește germană, atunci va avea mai multe șanse să ajungă în Germania. Calificările și așa mai departe. Deci vom ține cont de preferințele solicitanților de azil, dar nu vor avea dreptul de a alege țara. Deci vom ține cont de acest lucru și când un stat membru va realoca, va trimite uh, persoane în alt stat membru, se va ține cont de aceste preferințe, dar nu vor exista garanții că, mm, vor ajun, că oamenii respectivi vor ajunge în țara în care doresc să ajungă. Apoi, în al treilea rând, dacă o persoană este relocată, să spunem, în Polonia și două zile mai târziu apare în Germania, autoritățile germane au dreptul să-l trimite înapoi în Polonia pentru că a fost repartizat Poloniei. În ceea ce privește dreptul la libera circulație, persoana va avea dreptul să călătorească în spațiul Schengen, dar nu va avea dreptul să se stabilească în alt stat membru, în primii cinci ani cel puțin. Deci, așa cum se întâmplă în cazul tuturor solicitanților de azil, pot să circule în spațiul Schengen, dar nu vor avea dreptul să se stabilească în alt stat membru. În primii cinci ani, cel puțin. În ceea ce privește rolul EASO, acesta nu are doar un rol um, consultativ, EASO va ajuta statele membre să Uh, trateze solicitările de azil, să le, să le examineze, uh, va participa la um, interviurile cu uh, solicitanții, dar nu uh, vor înlocui serviciile statelor membre care suferă presiuni. De ce? Pentru că la EASO lucrează 80 de oameni, deci haideți să nu cerem prea multe de la o agenție cu doar 80 de angajați. serviciul uh, din Germania care se ocupă de procesarea solicitărilor de azil recrutează în momentul de față 2000 de oameni, 2000 de noi angajați. Deci chiar dacă la EASO uh, ar lucra 2000 de oameni, atunci da, EASO ar putea să se substituie autorităților statelor membre, dar astăzi nu poate să facă acest lucru. Deci trebuie să fim rezonabili când cerem Frontex-ului sau um, agenției EASO să se ocupe de situații de criză. În ceea ce privește țările terțe de origine, Lista pe care am propus-o se bazează pe criteriile de la Copenhaga, dar acestea nu reprezintă o condiție pentru ca țara să fie pe listă. Condițiile pentru ca țara să fie pe listă sunt definite într-o anexă la directiva privind procedura de azil. Folosim criteriile de la Copenhaga pentru că fiind țări candidate trebuie să respecte în mare parte criteriile de la Copenhaga și acesta este un motiv în plus pentru a se afla pe această listă, dar lista nu este exhaustivă și Așa cum am scris în memorandumul care explică propunerea, putem evalua și alte țări, inclusiv țări din Africa, deci putem adăuga țări pe listă dar pentru a face acest lucru vom analiza cu atenție situația din țara respectivă. Deci, la un moment dat, am putea include Gambia, de exemplu, să dat acest exemplu, dar înainte vom analiza cu atenție situația din Gambia, situația statului de drept, a drepturilor omului și așa mai departe și deocamdată nu deținem aceste informații. În ceea ce privește Balcanii Occidentali, monitorizăm procesul de acolo în mod constant în cadrul negocierilor de aderare cu aceste țări, deci avem cunoștințe în legătură cu situația detaliată legată de statul de drept, de azil și așa mai departe. Deci țările sunt monitorizate constant și EASO a produs anumite rapoarte privind Balcanii Occidentali și de aceea considerăm că putem punem aceste, să punem aceste țări pe listă. Așa cum au spus mulți deputați, această listă nu înseamnă că vom analiza Uh, nu înseamnă că nu vom analiza toate solicitările uh, în mod individual, ni se va permite doar să analizăm cererile conform procedurii accelerate. Un solicitant de azil poate întotdeauna să aducă dovezi că în cazul său personal, Turcia nu este o, o, o țară sigură. Deci să spunem lucrurile clar. Dacă un curd cere azil în Europa și spune că nu se simte în siguranță în Turcia, va avea dreptul la azil în Europa dacă poate demonstra acest lucru, că nu e în siguranță în Turcia. Deci, nu înseamnă că persoana respectivă va obține automat azil, va fi protejată în Europa, doar solicitarea ei va fi procesată conform procedurii rapide. Astfel ne vom putea concentra, autoritățile pentru azil se vor concentra pe cazuri mai dificile și mai complicate. Mulți au vorbit despre romi, bineînțeles. Vedem că destul de puțin romi uh, cer azil în Europa. Condițiile de viață nu sunt un criteriu pentru obținerea de azil, pentru că dacă s-ar ține cont de aceștia, uh, foarte mulți cetățeni ai lumii, foarte mulți oameni din lume ar avea dreptul la azil în Uniunea Europeană. Deci uh, acesta nu e un criteriu. Dar dacă persoanele respective sunt persecutate, bineînțeles, situația este diferită. Dacă scoatem o țară de pe listă, Ați întrebat dacă acest lucru are un impact asupra listelor din statele membre? Da. Listele statelor membre vor continua să existe, dar în momentul în care punem o țară pe lista europeană, atunci impunem ca această țară să figureze pe listele din toate statele membre, dar dorim să se mențină state, listele naționale, pentru că uneori statele membre se confruntă cu fluxuri diferite de solicitanți de azil, de exemplu, cei din Bangladesh se vor uh, îndrepta spre un anumit stat membru și atunci sub controlul tribunalului din țara respectivă, statul membru poate uh, să include țara pe lista sa. Deci păstrăm în paralel ambele sisteme. Mă uit la notițe. Da. În legătură cu cei 75%, m-a întrebat domnul Depre ce înseamnă cei 75%. Deocamdată, dacă ne uităm la statele care depășesc 75%, e vorba de Siria, Eritrea și Irak, deci trei țări. După ce se va adopta propunerea, vom vedea care vor fi țările care vor trece de 75% peste vreun an, s-ar putea să fie alte țări. De ce punem un prag de 75%? Pentru că dorim să evităm circulația a prea multor oameni în Uniunea Europeană, oameni care nu au cu adevărat nevoie de protecție internațională, pentru că atunci va trebui să ia multe decizii de returnare. Dacă vin solicitați de azil dintr-o țară cu o rată redusă de recunoaștere și atunci oamenii respectivi vor fi transferați din Italia sau din Grecia în Polonia ă, și acolo se va refuza solicitarea de azil și persoanele trebuie returnate. Deci înseamnă că uh, Uh, am folosit multă energie pentru a reloca persoana și din nou multă energie pentru a returna persoana. Deci, ideea hotspoturilor este să se returneze cât se poate de repede persoanele care nu au nevoie de protecție internațională în țările um, de origine. Deci, din locul în care ajung în Europa, pentru că dorim să ne concentrăm pe cei care au cu adevărat nevoie de protecție internațională, să evităm, evităm situațiile în care sunt relocate persoanele și apoi trebuie returnate. De aceea am, uh, am creat sistemul astfel. Doamna Corața Bild a pus o întrebare. De ce să nu avem un uh, uh, sistem permanent de, de realocare? Cred că e o întrebare valabilă și dacă ați ascultat discursul domnului Juncker privind starea Uniunii, domnul Juncker a a anunțat că la anul vom, va propune și un program a, permanent de resettlement, deci dorim să avem aceste două uh, programe în paralel. Deci dorim să existe solidaritate în Uniunea Europeană, dar dorim și să existe căi legale de a ajunge în Uniunea Europeană. S-au pus multe întrebări în legătură cu modul în care va funcționa în practică relocarea. Tocmai de aceste lucruri ne aplicăm acum în pregătirea programului am adoptat, după cum știți, primele măsuri pentru primii 40.000 de uh, refugiați. Am avut o reuniune ieri cu statele membre EASO și uh, altul comisariat ONU pentru refugiați pentru a discuta modalitățile practice de punere în aplicare. E un proces complex, îl putem discuta multă vreme. Putem avea, să avem chiar o reuniune pe această temă, să vă explicăm după ce va începe uh, dar ideea este că Italia și Grecia, cu sprijinul agenției și ținând cont de profilul persoanelor respective, vor identifica care vor fi persoanele care vor fi relocate. Statele membre își vor trimite cotele care sunt pe o perioadă de 2 ani deci pot să decide să primească, dacă, dacă au deprimit 2000 de oameni, pot să primească 500 peste o lună și 500 peste un an. Deci, în avans vor anunța cotele și pe baza societărilor statelor membre și pe baza profilului migranților definim loturile <laughs> de persoane care vor fi relocate, apoi să face o verificare de securitate pentru a ne asigura că nivelul de securitate al persoanelor relocate convine atât autorităților din țara de, din care sunt relocate, cât și autorităților uh, țării de destinație. Și apoi organizăm transportul persoanelor respective până în țara de destinație. Deci, foarte pe scurt, așa va arăta sistemul. Așa cum am spus, Începem acum cu deci, primii 32.000 de de oameni și astfel vom uh, deschide calea pentru programul permanent de relocare. Deci începem cu primii 32.000 de și sper că în această după masă vom ajunge la un acord pentru 120.000. de mii. Uh, suntem pe calea cea bună pentru a-l obține și astfel vom uh, obține experiență prin aceste uh, sisteme temporare de relocare pentru a lansa apoi programul permanent de relocare, care este absolut necesar, așa cum am spus și cum au spus și mulți eurodeputați care au luat cuvântul, și anume că avem nevoie de un program permanent și nu să acționăm pe ad hoc de fiecare dată când e nevoie. How to trigger the crisis mechanisms a fost o întrebare legată de declanșarea acestor mecanisme. Cred că acest lucru este definit clar în text. Suntem uh, deschiși unor definiții mai largi, însă este vorba de un proces care să fie de o asemenea magnitudine încât să aducă presiune asupra unui sistem chiar eficient și funcțional și care poate conduce la anarhie. Așa cum spunea și doamna Metzola, definiția spune că trebuie luată în considerare și dimensiunea statului membru vizat. Deci nu e vorba de un criteriu bazat pe Uniunea Europeană în ansamblul ei, ci în baza presiunii asupra unui anumit stat membru în funcție și de dimensiunea statului membru respectiv. Începește cheia de repartizare. Nu am pus aici dimensiunea țării, ci populația și numărul de solicitați de azil pe cap de locuitor. Credem că populația este un factor mai important decât dimensiunea țării, însă sigur că suntem deschiși și la mm, posibilitățile de îmbunătățire a mecanismului de repartiție și să discutăm, de repartizare, îmi cer scuze, și să discutăm cu Parlamentul European cu privire la factorii luați în calcul la acest mecanism de distribuire. Mă voi opri aici, cred. Mulțumesc. Președintele, dacă colegii consideră că întrebările lor nu au fost răspunse, nu au, nu au și-au primit un răspuns în detaliu, uh, sigur că pute, pot să primească și uh, răspunsuri în scris. Dar vă mulțumesc că ați parcurs toate întrebările. Credeți că e nevoie de detalii suplimentare în scris? Comisia, da, aș mai avea de adăugat. Când se face transferul de la un stat membru la altul, în, ca și în cazul uh, Dublin, se utilizează un sistem de lese-pase pentru a se asigura acest transfer. Nu e o problemă majoră, avem deja experiență în acest sens în temeiul uh, Dublin. Mulțumesc! Ați avut o misiune importantă de a răspunde astăzi la toate aceste întrebări. Uh, repet, uh, uh, rugămintea mea, domnule Michel, Trecând acum la a doua secțiune privind, la a doua parte a acestei dezbateri privind documentele cu caracter nejuridic. ascultăm o prezentare și apoi vom face dezbaterea. Mulțumesc, îmi cer scuze că am uh, vorbit atât de mult, însă am uh, acoperit patru puncte, <laughs> așa că este normal. Președintele, pentru colegii care nu erau prezenți la început, câteva cuvinte despre structurare. Avem trei părți și suntem la partea a doua privind uh, documentele nelegislative. Vă rog, domnule Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Primul punct, comunicarea Comisiei privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil. Ei bine, ne-am dat seama că atunci când autoritățile publice sunt sub uh, presiune, având în vedere uh, fluxurile migraționale, trebuie să-și uh, crească capacitatea de primire, să găsească adăposturi, să um, negocieze noi contracte pentru furnizarea de îmbrăcăminte, de hrană, de servicii de sănătate și dorim să facilităm normele de achiziții publice în acest sens. Această comisie um, arată care sunt normele actuale în Uniunea Europeană în ceea ce privește achiziționarea acestor servicii, acest lucru făcându-se într-un mod cât mai rapid și mai simplu. Pentru a ne asigura că aceste norme oferă suficientă flexibilitate. Toate aceste lucruri sunt explicate. Această comunicare are obiectivul de a ajuta autoritățile locale, autoritățile naționale în, procesele de, în procedurile de achiziții publice pentru aceste servicii. Al doilea punct, returnarea. În cadrul pachetului avem un plan al Uniunii Europene privind returnarea și un manual privind returnarea credibilitatea sistemului nostru de azil este în joc aici, pentru că dacă luăm în considerare rata de recunoaștere a solicitanților de azil, combinând-o cu rata de returnare, vom vedea că foarte multe persoane vin, sunt migranți economici, și încearcă norocul uh, prin sistemul de solicitare de azil, sunt respinși dar însă rata de returnare este destul de scăzută. 40% din migranții ilegali care trebuie să părăsească Uniunea Europeană pleacă cu adevărat. Numai, 60%, numai 40%, de 60% nu sunt returnați. Este o cifră problematică pentru că transmite semnal, un semnal greșit migranților economici. Aceștia își încearcă norocul pentru că știu că politica noastră de returnare nu este eficientă. Și e vorba aici de o responsabilitate comună. Este o problemă complexă în returnarea. Poate că e vorba de absența de resurse. În același timp, este vorba și despre dificultatea returnării către țări terțe care nu sunt suficient de cooperante. Ca urmare, am stabilit un plan de acțiuni în acest sens pentru a crește eficiența sistemului de returnare a migranților uh, ilegali din Uniunea Europeană și, în al doilea rând, pentru a întări cooperarea cu țările de origine și de tranzit. Sigur, mai trebuie să subliniem că toate acțiunile pe care le propunem respectă pe deplin convențiile internaționale, standardele privind drepturile omului, carta, cartele ONU și libertățile fundamentale dorim uh, o mai bună implementare a directivei privind returnarea, care oferă foarte multe garanții. Există o marge de manevră aici pentru a fi mai eficienți, având în același timp grijă de drepturile persoanelor pe care le returnăm. Din punct de vedere legislativ, aș mai spune că până la sfârșitul anului vom uh, elabora un, um, o modificare a regulamentului privind Frontex, lărgind mandatul Frontex. Propunem o dezvoltare a unui, um, a înființarea unui birou special pentru returnare în cadrul Frontex de asemenea, propunem uh, modificări legislative și la sistemul de informare Schengen. În momentul în care se emite o decizie de returnare, aceasta trebuie să fie introdusă în SIS pentru ca toate statele membre să vadă că uh, respectiva decizie a fost introdusă. Dacă se realizează o operațiune de returnare dintr-un stat membru și a doua zi uh, Uh, persoana respectivă intră în spațiul Schengen dintr-un alt stat membru, statul membru respectiv trebuie să vadă că s-a emis o decizie de returnare. Așadar, avem două propuneri legislative pentru viitor. De asemenea, vom crește bugetul și personalul Frontex care se va ocupa, pentru ca Frontex să se ocupe de sprijinirea operațiunilor de returnare și acest lucru va fi detaliat mâine la Consiliul European. Pe partea externă, dorim să anunțăm cooperarea cu țările africane, mai ales țări de origine, folosind uh, articolul 13 din, artic- din acordul de la Cotonou, care este baza legală, temeiul juridic pentru operațiunile de returnare. Am propus lansarea uh, unor negocieri privind noi acorduri de returnare cu uh, țări cheie de origine pentru a facilita returnarea acestor persoane. Vorbind despre țările terțe, trebuie să ne asigurăm că persoanele pe care le returnăm sunt bine integrate. De aceea, vom crește fondurile dedicate proiectelor de returnare și în urma um, summitului de la Valeta prin intermediul acestui fond fiduciar pe care îl um, pregătim. Și acum, o anexă a comunicării privind returnarea este reprezentată de manualul privind returnarea. Oferă linii directoare pentru autoritățile uh, polițienești pentru autoritățile din domeniul migrației, pentru autoritățile locale și pentru organismele de monitorizare, pentru că, așa cum știți, există organisme care monitorizează procedurile de returnare. Este un manual practic, similar cu manualul mm, Schengen pentru uh, ofițerii de frontieră, pentru poliția de frontieră. Detaliază procedura, respect directiva privind returnarea, nu aduce nimic nou din punct de vedere legislativ, este un instrument de implementare, pentru că există foarte multe aspecte de ordin practic în uh, activitatea de zi cu zi. Acest manual a fost elaborat în ultimii cinci ani în baza activității comisiei care s-a reunit în urma directivei privind returnarea. Această comisie a oferit foarte multe uh, inputuri și a servit, care au servit la elaborarea acestui uh, manual. Acum, în ceea ce este fondul fiduciar pentru Africa, doamna Mogherini a participat la o întâlnire comună pe 15 septembrie între comisiile Libe, AFET și DROA și cred că a transmis acolo foarte clar, foarte clar care sunt prioritățile în acest sens. După cum știți, pentru summitul de la Valeta care va avea loc pe 11-12 noiembrie, am pregătit un pachet financiar sub forma unui fond fiduciar. Pentru moment este vorba despre 1,8 miliarde de euro care uh, vor fi alocați proiectelor uh, legate de fluxurile migraționale. Vom ne dorim să ne concentrăm pe proiecte care au o legătură cu migrația. Cum spuneam mai devreme, uh, sprijinirea reintegrării uh, migranților în urma procedurilor de returnare, întărirea capacității um, statelor africane să se ocupe de persoanele strămutate, de persoanele refugiate, proiecte pentru tineri în Africa. Cred că am uh, acoperit punctele 6 până la 10. Mulțumesc foarte mult. În cadrul acestei uh, secțiuni privind uh, documentele nelegislative. O să rog pe colegi să vorbească numai două minute pentru a putea să respectăm uh, termenul până la 11.30 pe care nu-l putem depăși. Începem cu coordonatorii, dau cuvântul Anei Holmeier. Uh, domnule președinte, stimați colegi, în primul rând uh, mulțumesc Comisiei uh, pentru privirea de ansamblu sintetică și foarte precisă a modului în care pot fi privite lucrurile, mi se pare un aspect pozitiv că uh, în ceea ce privește întoarcerea, uh, perspectiva nu este neapărat legislativă, ci poate fi rediscutată pe de o parte se ține seama de drepturile omului și de drepturile indivizilor, dar pe de altă parte este evident că cineva care nu are dreptul de eh, rezidență într-o țară trebuie să se gândească și pe viitor că va fi trimis înapoi, pentru că dacă această întoarcere nu are loc, deși așa trebuie să se întâmple, sigur acesta devine un factor care îngreunează primirea celor eligibili, celor care pot rămâne în statele membre și care sunt recunoscuți ca refugiați. Și dat fiind numărul mare, sigur acest lucru ar uh, provoca și costuri mari în ceea ce privește integrarea și uh, toate măsurile care trebuie luate în uh, sensul ei, fie ele medicale, sociale, politice sau de altfel. Ă, aș vrea să știu ceva mai multe despre modificările sistemului Schengen, care sunt planurile în detaliu. Și ă, în privința întoarcerii aș avea întrebarea, în ce mm, măsură se gândește Comisia că vor avea loc ă, aceste întoarceri concrete, dacă există cifre în acest sens, pentru a ști și dacă Uniunea Europeană se implică. Ați spus că bugetul și personalul Frontex uh, ar trebui sporite, ați vorbit și despre Frontiasa și despre Europol, care au nevoie de personal, uh, mai ales dacă vor să se ocupe de uh, hotspots și de întoarcerea coordonată. Puteți să ne spuneți anumite cifre la care vă gândiți în acest context? Mulțumesc foarte mult, doamna Sipu. Mulțumesc mult, uh, domnule președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc uh, Comisiei pentru acest uh, raport sintetic. Nu vreau să spun nimic despre delegare. Cred că trebuie să vedem doar cum putem simplifica procedurile pentru a lua măsurile necesare în acest moment. În ceea ce privește întoarcerea, trebuie să ținem permanent seama de faptul că uh, ce se întoarce nu au loc mereu așa cum trebuie. Din diferite motive există anumite state membre cărora acest lucru nu ni s-a părut corect pentru că cifrele nu erau foarte ridicate, dar sigur există și cazuri în care din motive umanitare și practice o întoarcere a refugiaților în țările de origine nu este posibilă, trebuie să ne gândim și la acest lucru. Și în acest context aș avea și o întrebare uh, legată de ghid, pentru că uh, foarte mulți cetățeni îngrijorați mi s-au adresat, au privit uh, aceste decizii și aceste prevederi și care se tem că uh, întoarcerea uh, acestor persoane țara de origine poate avea loc uh, și prin mijloace coercitive, trebuie să ne asigurăm dacă chiar așa se întâmplă și ce facem în acest sens. Uh, în ceea ce privește și numitele External Action and Trust Funds, vreau să vă reamintesc că situația haotică existentă în Europa în momentul de față nu are nimic de a face cu numărul refugiaților, ci cu lipsa de acțiune a statelor europene. Și una dintre, unul dintre aspectele acestei lipse de acțiune uh, s-a discutat despre sprijinul tabelor de refugiați, dar nu s-au plătit niciodată banii sau s-au plătit foarte, s-au plătit foarte puțin din ei. Dacă vorbiți cu acum despre Trust Fund, îmi pun de asemenea întrebarea dacă acesta va contribui cu adevărat la, la ofertele primite de oamenii care au plecat din cauza sărăciei din țările lor, dacă vor primi oferte de a rămâne în acele țări într-un anumit context, se pune întrebarea dacă țările sunt folosite pentru a crea control de frontiere în aceste țări, pentru că acest lucru mi se pare absolut inutil. Trebuie să ne ocupăm de motivele pentru care oamenii au plecat. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să ne realizăm. Trebuie vedem uh, relocarea de anul următor. Mi se pare în regulă asta de vedere. Totuși am o întrebare legată de aceste hotspots. Dacă între statele membre există proceduri foarte diferite legate de liniile directoare privind azilul, cum se poate uh, să existe un hotspot pentru toate statele europene în care să se ia în foarte scurt timp decizia dacă un om este un refugiat sau cineva pe care pot să-l trimite înapoi. Care sunt procedurile concrete pentru a lua o asemenea decizie? Acesta cred că ar trebui să facă parte din procedura de azi să fie definită acolo. Cred că este o întrebare care încă se mai pune, președintele. Mulțumesc. Uh, va exista o audiere specială privind uh, hotspot-urile mâine. Este într-adevăr un punct deosebit de important. Urmează doamna Wikström, vă rog. Mulțumesc. Voi vorbi în uh, suedeză, așa că vă rog să vă puneți căștile. După cum uh, au spus și colegii dinainte, vreau să-i mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentare și pentru sinteză. Cred că am făcut un schimb de puncte de vedere foarte important. Ne-am exprimat uh, toți îngrijorările, chiar dacă nu am primit în privința tuturor lămuriri. Acest lucru ne-a permis să, să contribuim la procesul de lucru. În ceea ce privește Fondul pentru Africa, ce fond pare a fi foarte important. Mulți au spus că trebuie să facem ceva la fața locului, că trebuie să facem ceva pentru a împiedica pe oameni să plece din țările lor. Și cred că este momentul să ne asumăm responsabilitatea. Și trebuie să analizăm și situația uh, din taberele de refugiați ale Națiunilor Unite pentru că acolo există probleme cu fondurile permanente trebuie să vedem dacă s-a făcut totul pentru a menține nivelul ridicat de activitate din acest moment. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și trebuie să-i sprijinim pe cei de acolo. În ceea ce privește relocarea, e bine, este o problemă tragică, pentru că uh, colega mea a avut dreptate când a spus că pe asta trebuie să ne concentrăm, trebuie să ne asigurăm că există o garanție pentru oameni ca aceștia să poată începe o nouă viață. Este scandalos că doar 15 dintre țările membre ale Uniunii Europene uh, acceptă relocarea prin Națiunile Unite și 13 uh, țări pur și simplu nu o fac. Poate că trebuie să vă reamintesc că Statele Unite uh, primesc cei mai mulți refugiați relocați prin înaltă comisarea pentru refugiați al Națiunilor Unite, în timp ce noi, 28 de state membre, ne ocupăm doar de 12%. Mi se pare un aspect scandalos, mai ales că știm cum arată situația. Uh, dar cred că am avut o discuție bună și cred că am subliniat anumite puncte pe care noi le socotim a fi importante și vreau în acest sens să vă mulțumesc pentru această discuție constructivă și utilă. Mulțumesc. Urmează Cornelia Ernst. Cornelia? Nu, Cornelia nu este aici, va veni mai târziu. Judith Tarantini este aici? Nu. Doamna Maier? Nu. <laughs> Doamna Iotevor, vă rog. voi vorbi și eu în limba bulgară, deci vă reamintesc tuturor să vă puneți căștile. Întrebarea mea se adresează comisiei. De fapt, sunt două întrebări foarte scurte. Uh, reglementarea legată de Frontex, care va fi direcția acestei reglementări? Mm, va fi această nouă agenție sau uh, veți urma sugestiile multor țări membre care vor să întărească controlul la granițele externe ale Uniunii Europene. Deci întrebarea mea adresată Comisiei este ce părere aveți despre faptul uh, că foarte multe dintre aceste state de la granița externă își uh, folosesc armatele pentru a întări uh, granițele externe. Și a doua întrebare mai generală. Tot ce ați sugerat, tot ce ați propus și tot ce am discutat în ultimele zile se leagă de mecanismul temporar și cel permanent. Dacă acestea însă eșuează la Consiliu, aveți un plan B? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Urmează Peter Dieterbeller. Peter? Vreau să pun ceva legat de punctele 3 și 4 ale dezbaterii, dar uh, au fost închise, de aceea bă, retrag, nu doresc să mai intervin. A, vei pleca ulterior? Nu, nu, voiam să spun ceva despre punctele 3 și 4 legate de mecanismul de relocare uh, Bun, atunci o să spun foarte pe scurt totuși. În primul lucru, cred că este foarte important să ne asigurăm uh, că înțelegem că avem două probleme majore cu mecanismul de relocare și de asemenea cu lista de țări uh, sigure. În primul rând pentru că mecanismul de relocare este doar primul pas uh, și avem nevoie de un mecanism foarte concret și eficient de integrare a refugiaților pentru a le oferi posibilitatea să-și construiască o nouă viață în comunitatea europeană. Al doilea aspect, am auzit de la uh, reprezentantul Comisiei că vom avea o listă comună europeană și vom avea liste naționale. Și mie nu mi se pare o idee bună. Pentru că bineînțeles, vedem în cazul Ungariei și multe alte cazuri că lista națională a țărilor sigure este totdeauna un, un joc, o jucărie, de fapt, a intereselor politice și de aceea cred că avem nevoie de o listă comună europeană a uh, țărilor de tranzit a țărilor sigure de origine. Și cred că acest lucru este cel mai important. Să avem o listă comună europeană. Mulțumesc. Mulțumesc că ați subliniat aceste lucruri. Urmează Tomas Cetovski. Tomas? Vreau și eu să-mi exprim punctul de vedere uh, vreau să mă alătur idei uh, exprimate de Peter Niedermayer. Mulțumesc Comisie pentru uh, activitatea depusă. Am citit documentele și m-am bucurat foarte mult că Comisia a abordat această um, problematică într-un mod atât de ambițios și că a venit și cu propuneri concrete. În ceea ce privește însă uh, lista cu țările sigure, în principiu sunt de acord cu țările de pe este inclusiv cu Turcia, însă eu aș adăuga și alte țări, cum ar fi Bangladesh sau Sri Lanka. Lista țărilor sigure trebuie privită în, din două perspective. Pentru mine Tunisia sau Egiptul sunt țări sigure. Trebuie să subliniem că uh, uh locuitorii acestor ă, țări vor fi trimiși înapoi cât mai repede. În ceea ce privește înapoierea, Monica mai a spus acest lucru, nu este suficient să refuzăm o solicitare. Trebuie să ne asigurăm că respectivele persoane chiar se întorc în țările de origine, pentru că mulți ă, oameni veniți din țările africane vin în Europa și trebuie să-i trimitem înapoi ă, Altfel, acești oameni vor deveni victimele unor bande infracționale, vor fi folosiți ca sclavi. Dacă îi ducem înapoi Libia, se va întâmpla ce s-a întâmplat și în uh, taberele de refugiați din Sicilia. Aceste persoane sunt contactate și apoi sunt uh, abuzate pentru a duce uh, muncă de sclav. Sunt lucruri pe care trebuie să le împiedicăm. Și vreau să subliniez aici că Comisia a trebuit să folosească pentru acest lucru și serviciul extern și să încearcă să dezvolte o procedură comună cu țările africane, uh, să stabilească niște condiții uh, de întoarcere a respectivilor oameni. De pildă, în Nigeria, uh, traficul de persoane este o infracțiune și există pedepse foarte dure, dar aceste pedepse nu sunt aplicate. Încă o dată vreau să spun ceva despre creștini, uh, despre termene, mă scuzați. Uh, cred că termenele acestea trebuie uh, limitate la 30 de zile, pentru că 40 de zile înseamnă prea mult. Acestea ar fi singurele mele observații. Mulțumesc. Doamna Rudmerg, vă rog. Vorbim aici despre uh, directivă și cred că este un punct foarte important. Sunt îngrijorată. Doar 40% din aceste personaje se întorc cu adevărat. Este o cifră la care trebuie să lucrăm. Pe de altă parte, cred că nu ar trebui să fim foarte surprinși de starea lucrurilor, pentru că dacă avem practic uh, granițe deschise, uh, migranții vin în fluxuri în Europa, nu e nicio surpriză. Să facem comparația cu Suedia. În Suedia avem foarte mulți uh, rezidenți ilegali, poliția nici măcar nu are posibilitatea să-i verifice pe acești oameni pur și simplu nu există capacitatea. Și aceasta este consecința faptului că avem, practic, granițe deschise. Deci recomandarea mea este că poate ar trebui să ne gândim uh, la o reevaluare a granițelor externe și a granițelor naționale interne. Multe țări fac acest lucru. Vorbim despre o solicitare de azil, dacă ai o solicitare de acest tip, poți să te plimbi prin zona Schengen și după uh, câteva luni, practic, nu se mai știe, amprentele ești din sistem, deci ești liber să te plimbi. Dat fiind influxul masiv de oameni, din ce în ce mai puțin se vor întoarce și nu putem să ne ocupăm de situația așa cum este acum. Trebuie să facem o schimbare, după cum a spus și doamna Wikström, văzut în această dimineață de la Națiunile Unite cu Ruban, dar nu există bani pentru 260.000 de oameni aici este problema. Aici trebuie să-i ajutăm pe oameni. Aici trebuie să ne deschidem inimile, la fața locului. Oamenii de acolo merită apă potabilă, merită uh, uh, alimente, trebuie să aibă acces la agricultură, la case. Asta le dă oamenilor speranță. Aici trebuie să-i ajutăm, să ne deschidem inimile. Mulțumesc. Domnul Void, vă rog. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul uh, Meșelții ne-a prezentat manualul uh, într-un mod foarte credibil, dar rămân foarte multe întrebări deschise. Această cifră de 40% uh, este destul de îngrijorătoare. Acestea sunt, ați vorbit despre iracheni, acestea sunt cifrele medii sau vorbim despre toți uh, migranții care trebuie să se întoarcă? Există diferențe față de uh, cei din Balcanii de Vest, ce se întâmplă cu oamenii care au furnizat date false? Pentru că am auzit din ce în ce mai mult că dintre cei care vin, mulți spun că sunt sirieni pentru că uh, pur și simplu își distrug documentele, spun că sunt sirieni, uh, sunt preluați din oficiu, indiferent de unde ar veni. Ați spus că Frontex va introduce un birou cum vreți să faceți acest lucru, pentru că avem foarte mulți refugiați. Ați luat, ați dat mai devreme exemplul uh, Germaniei. Ar trebui să vă um, bazați pe 6 sau 8.000 de benzi, ceea ce sunt reprezintă măsuri care ar trebui să-i facă pe oameni să se întoarcă, dar care nu pot fi puse în aplicare atâta timp cât nu există stimulente pentru oameni pentru a se întoarce în țările lor și Mă gândesc că există sigur o posibilitate, dar există o posibilitate foarte mică atunci când oamenii văd că uh, un solicitant de azil uh, primește, nu știu, 5.000 de euro din fondurile Uniunii Europene. Asta ar fi o posibilitate mai degrabă să uh, investim acești bani în țările de origine pentru ca acolo să existe mai multe simulente pentru că oamenii se întoarcă și nu se dispară pur și simplu. S-a spus de mai multe ori Uh, oamenii pot merge pur și simplu într-o altă țară sau se întâmplă acea situație, are loc acea situație frecventă în momentul de față, oamenii nu se înregistrează și dacă nu ești înregistrat, bineînțeles, nu poți fi trimis înapoi. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul să acestei dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de propunerea comisiei, de fiecare detaliu al ei, pentru că se propune exact ceea ce este foarte necesar, dar este regretabil, este aproape tragic că ne aflăm în această situație acum, pentru că este evident că acești pași, acești piloni propuși acum sunt uh, nu sunt suficienți și vin prea târziu. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne plângem în legătură cu ce ar fi trebuit să fie făcut acum 10 ani, 5 ani sau un an. Trebuie să spunem că avem nevoie de politici de returnare mult mai eficiente, avem nevoie de mult mai multe resurse în fiecare stat membru. Da, am avea nevoie de o listă a țărilor așa numite sigure pentru returnare, dar în această situație de criză statelor membre le lipsește o viziune comună în legătură cu modul în care trebuie abordată situația. Nu dau vina pe comisie că propune prea puțin și prea târziu, pentru că, bineînțeles, statele membre sunt cele care acum strigă pe toate gardurile și se acuză unele pe altele că s-au făcut prea puțin. Din vina cui? Din vina guvernelor lor. Deci ne confruntăm cu uh, un flux aproape necontrolat sau de necontrolat din cauza faptului că nu avem o viziune comună a modului în care trebuie să-l abordăm. Și deci, pe scurt, propunerile Comisiei sunt exact cele de care avem nevoie, de acești piloni, de acești pași, dar vă rog, haideți să acționăm foarte rapid pentru că deja suntem în urma evenimentelor. Mulțumesc! Mulțumesc poate mai mult decât cu 2-3 pași în urma evenimentelor. Am și o scurtă întrebare Înainte de a da cuvântul um, raportorilor pentru raport, o întrebare scurtă, similară cu ceea ce a spus doamna Sipel. E vorba de directiva privind returnarea. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru tot ceea ce a făcut în acest domeniu foarte sensibil, care este cel al returnărilor și Văd că respectați parametrii din directiva privind returnarea. Doamna Sipel a făcut referire la acest lucru în uh, afara sau uh, publicul în general a interpretat atitudinea Comisiei. Deci rămâneți în parametrii privind, din directiva returnării, mai ales în ceea ce privește limitele de detenție, pentru că este o chestiune foarte, foarte sensibilă, mai ales când vine vorba a centrelor de recepționare când vine vorba de deținerea și deportarea oamenilor. Um, deci, manualul de returnare facilitează lucrurile la nivel de parametri în acest domeniu foarte sensibil. Acum, dragi colegi, aș dori să dezbatem punctul 11 privind uh, să, să amânăm uh, punctul 11, mm, schimbul de opinii cu privire la situația de la frontierele interne din spațiul Schengen, uh, să discutăm pe 11 octombrie, pentru că uh, la 11.30 fix trebuie să începem informarea din partea Comisiei privind Consiliul, stăse din Consiliu. Deci, aș dori acum să ascultăm pe cei doi raportori, dacă sunteți de acord, punctul 11 va fi amânat până pe 11 octombrie și acum, în încheierea acestei dezbateri, dau cuvântul doamnei Mețula și doamnei Chienghe. Doamna Chienghe, doamna Mețula se pare că nu dorește pentru că a luat cuvântul deja mai devreme. Și apoi voi da, bineînțeles, cuvântul din nou Comisiei pentru a răspunde la toate întrebările dumneavoastră și pentru uh, a trage concluziile. Vom încerca să uh, avem, să finalizăm această dezbatere liniștit și nu să uh, dezbatem foarte, foarte rapid punctul 11, ar fi păcat. Deci, doamna Kenge are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și mie mi se pare foarte interesantă această dezbatere și cele aspecte prezentate și care ne ajută în activitatea noastră. Acestea fiind spuse, sunt preocupată de situația minorilor. S-a vorbit puțin despre aceasta. Am ascultat răspunsul comisiei și mă așteptam să primesc câteva informații în legătură cu minorii, dar nu mi s-a dat astfel de informații. Așa că mm, știm că mm, în ultimele șase luni au venit numeroși minori în Europa și mă întreb dacă nu ar trebui să se adopte un plan specific pentru situația minorilor în acest caz și mă întreb ce recomandări concrete au fost adresate statele membre pentru a proteja și a integra minorii în propriile lor sisteme naționale. Definiția juridică în interesul superior al minorului este prea puțin. Cred că e nevoie de un plan specific pentru minori. Aș dori mai multe informații și în legătură cu mecanismul de relocare în ceea ce privește prezența minorilor în general, nu doar a minorilor neînsoțiți. În fine, aș dori să știu dacă în cadrul programului de, rep- de repatrieri, persoanele care se întorc pe teritoriul uh, țărilor, uh, dacă se monitorizează dacă li se respectă drepturile, pentru că de multe ori persoanele sunt retrimise în statele de origine și apoi sunt maltratate la uh, întoarcere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Michel pentru a răspunde la întrebările tuturor deputaților și pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu modificarea acolurilor Schengen, eu am uh, menționat doar posibilitatea de a introduce în sistemul de informare Schengen um, decizia de returnare, pentru că e important că toate statele membre să știe ce fac celelalte state membre și în momentul în care o persoană revine în spațiul Schengen, dacă există o decizie de returnare, atunci la postul de frontieră se va vedea acest lucru în momentul în care se introduc numele sau se introduc datele biometrice în calculator în legătură cu modificarea codului de frontiere Schengen, acesta e posibilă mai târziu. Poate putem discuta această posibilitate la schimb de opinie cu privire la situația de la frontierele interne din spațiul Schengen în legătură cu agenția. Um, avem discuții ca să crească mm, staful personalului, personalul EASO de la Europol și de la Frontex, dar în mod limitat, cu 60 de oameni la Frontex și 30 la EASO. Sunt doar cifre preliminare și nu pot să le anunț în mod oficial pentru că sunt încă în discuții cu resursele umane și um, DG Buget. Doresc să subliniez faptul că Frontexul și EASO sunt instrumente um, care pot ajuta uh, și pentru um, plasarea de experți din statele membre. Deci, în um, hotspot-uri, hotspot-uri Europolul apelează la experți din statele membre și ASO la fel. Deci, în hotspot-uri, sub coordonarea uh, Europolului sau EASO vin experți din statele membre. Noi nu putem, nu avem o uh, echipă dedicată de la sediu și atunci folosim resurse din statele membre. În ceea ce privește returnarea, returnările forțate, este evident, s-a prevăzut în uh, directivul privind returnarea și Bineînțeles, nu e vorba doar de returnări voluntare, e vorba și de returnări forțate. Dacă ne-am limita la returnările voluntare, din păcate, rata de returnare ar fi și mai scăzută. Trebuie să realizăm returnări forțate și acestea trebuie făcute respectându-se principiile drepturilor omului și toate obligațiile noastre internaționale. Frontexul are un sistem de monitorizare avem uh, un uh, sistem de a ne asigura că um, se folosește forța în mod proporționat când e vorba de aceste zboruri pentru returnarea persoanelor. Deci, la sosire, migranții sunt mai întâi înregistrați. Se iau uh, amprentele originale și Frontexul face un screening pentru identificarea persoanei, dacă persoana este de o naționalitate curată cu o rată foarte scăzută de recunoaștere a azilului și persoana nu cere azilul, atunci uh, cazul este evaluat conform procedurii de returnare. Dacă persoana are clar nevoie de protecție internațională, atunci se aplică procedura normală de azil și apoi și procedura de relocare dacă, pe baza naționalității, dacă e sirian și așa mai departe, are șanse mari să intre în programul de returnare. Așa va funcționa sistemul în hotspot-uri. ceea ce privește persoanele care nu își declară adevărata identitate, bineînțeles, uh, persoanele sunt formate pentru a identifica naționalitatea reală a persoanei, avem interpreți care pot să ne spună dacă vorbesc araba din Siria sau din Maroc, avem specialiști, avem o listă de întrebări pentru a identifica dacă persoana e cu adevărat din Siria, de unde vine. De obicei, sirienii au documente. E mai dificil cu cei din Eritrea din cauza proximității cu Etiopia, limba este similară și uneori oamenii răspund foarte bine la, între, la întrebări, așa că interviul e mai complicat, dar avem specialiști care uh, pot să încerce să identifice uh, dacă persoana este din Eritrea și nu din Etiopia. Deci, procesul va fi perfecționat în hotspot-uri și momentul de față, în serviciile de azil ale statelor membre, se formează persoanelor pentru a detecta naționalitatea reală a solicitanților de azil. Întrebarea, la întrebarea dacă avem un plan B, nu avem un plan B. Planul este să se adopte un uh, program permanent și contăm pe Parlamentul European ca acesta să fie adoptat. Cel mai bun plan B este planul A. ne ați pus întrebarea în legătură cu armata la frontiere. Codul frontierelor Schengen este neutru, nu spune cine uh, protejează frontiera. Avem, Sistemele statelor membre sunt diferite. În anumite state membre uh, ce, uh, protecția la frontiere este realizată de armate sau de civili. Deci statele membre hotărăsc. Statele membre oricum, aceste persoane trebuie să fie formate și să aplice regulile europene corect dar pot fi, față uh, de frontieră pot să aparțină unui corp al armatei. Noi nu avem o poziție, avem o poziție neutră față de această posibilitate. Ați spus că trebuie să avem doar o listă europeană cu țări terțe, așa numite sigure, și nu doar uh, liste naționale. Haideți să facem lucrurile pas cu pas. Încercăm să avem o listă europeană. Am încercat să avem o listă europeană unică la, uh, când am propus primul pachet privind azilul. Statele membre au zis că doresc o listă națională. Acum propunem o listă europeană în plus față de lista națională și dacă extindem încet, încet lista europeană, sper că la un moment dat vom scăpa de listele naționale. Dar haideți să facem lucrurile pas cu pas pentru că acum nu vom reuși să obținem în Consiliu un uh, acord ca să se renunțe la listele naționale. Pentru că Deocamdată ne sprijină doar șapte țări și foarte multe, eh, doar, pentru că deocamdată pe listă avem doar șapte țări și multe alte țări ar putea figura pe ea. Deci dacă reușim să avansăm, eh, avansăm, poate că la un moment dat vom putea scăpa de listele naționale. În ceea ce privește rata de returnare, am spus că e vorba de 40% pentru toate naționalitățile. De rata de returnare în Europa este 40% nu doar pentru irachieni, ci pentru toate naționalitățile. În ceea ce privește pe minori în sistemul de realocare, am specificat faptul că trebuie să țină cont de vulnerabilitatea persoanei, să se țină cont de minorii neînsoțiți, deci în momentul realocării lor se uh, aplică proceduri speciale, se țină cont mai mult de preferințele lor, se încearcă să se creeze un sistem conform căruia uh, minorii uh, neînsoțiți să fie tratați bine în cadrul acestor, uh, acestui sistem de relocare. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei pentru toate aceste răspunsuri detaliate. Dacă un coleg consideră că are nevoie de alte răspunsuri sau că nu mi s-a răspuns la întrebare, Rog Comisia să răspundă în scris. Așa cum am spus, dragi colegi, punctul despre Schengen va fi dezbătut în octombrie. Avem nevoie de câteva momente să ne pregătim pentru punctul următor, care va fi discutat cu ușile închise. Deci, îi rog uh, pe membrii să fie în sală la ora 11.30, uh, dar pot fi prezenți doar cei care au dreptul la acest punct. Deci să fie foarte clar cine trebuie să fie prezent. Reprezentanții cabinetului, secretarului general, secretariatul și staful libe, reprezentanții uh, serviciului juridic, reprezentanții de, Departamentului pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Politice. Deci, dragi colegi, la 11.30 vă rog să veniți înapoi în sală pentru acest schimb de opinii cu președinția Consiliului. Și până atunci facem o pauză.